Good afternoon, colleagues. Um, we're going to begin the meeting uh, with. Dragi colegi, vom începe mm, reuniunea cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Vă rog să uh, luați notă că la punctul numărul 1, coordonat, recomandările coordonatorilor de pe 5 octombrie vor fi supuse aprobării mâine la orele 15. Deci voi repeta recomandările coordonatorilor din 5 octombrie a fost ultima reuniune a coordonatorilor, vor fi supuse adoptării mâine la orele 15. Deci care înaintea voturilor. Deci dacă nimeni nu are nimic de obiectat, ordinea de zi este adoptată. Bun, trecem la punctul 2. S-a cerut interpretare în limba gaelică, dar nu va fi din nefericire disponibile mâine și la recomandările uh, coordonatorilor procedură scrisă, regula 205, s-a adoptat un aviz în forma unei scrisori către Comitetul pentru Bugete pentru proiectul rectificativ numărul 7 pentru bugetul uh, general 2015 pentru a mobiliza instrumentul de flexibilitate pentru a răspunde crizei migranților. Comisia este de acord cu, rec- cu recomandarea coordonatorilor, conform regulii 205, da. Bun, vă rog să luați notă că va avea loc o reuniune extraordinară comună Libe Bugi pe 19 octombrie pe, de la 18.45 la 20.30 în Jean 6Q2 pe tema refugiaților. Punctul 4 <clears throat> la comunicare este acorduri internaționale, articolul 218, uh, punctul 10. Aici am primit propunerea pentru o decizie a Consiliului prin care uh, se ia o poziție în numele Uh, UE, cu Comitetul Comun, uh, cu Republica Capo Verde pentru vize uh, de ședere pe timp scurt pentru cetățenii din Capo Verde și, în final, o reamintire colegilor, votarea va începe mâine la orele 15 până la 17 va dura ea, deci vă rog să aveți cardurile de vot asupra dumneavoastră. Și acum trecem la punctul 3. E vorba de uh, ajutorul uh, consilierea juridică pentru suspecții sau persoanele acuze, lipsite libertate, acuzate lipsite de libertate în procedurile legate de mandatul de arestare european. Îl avem pe raportorul Denis de Ion alături de noi și propunerea se referă la o directivă pentru consilierea juridică a suspecților și lipsitor de libertate Denis de Jong ne va prezenta situația după al doilea trialog cu Consiliul de pe 29 septembrie. Domnule de Jong, vă rog aveți cuvântul. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben tien minuten, dus ik Mulțumesc, domnule uh, președinte. Pot fi succint, deși avem vreo 10 minute la dispoziție, dar n-am uh, obținut niciun rezultat la trialog, deci n-am mare lucru să vă anunț, de, decât că știm unde se situează problemele. Noi, Parlamentul European, Um, e clar că ne dorim o gamă de opțiuni cât mai largă. Și nu credem că uh, trebuie să vorbim de lipsire de libertate înainte ca persoana respectivă să dispună de uh, asistența unui avocat, de uh, asistență juridică, dar în orice caz. Și am adoptat deja directiva care permite accesul la un avocat. Asta înseamnă că trebuie să existe o conformitate între directiva respectivă și cealaltă care a fost votată, însă Consiliul nu este de aceeași părere. Consiliul ar dori să uh, limiteze sfera de aplicare. Discuțiile durează deja de o bună bucată de vreme. Am avut uh, un schimb de opinii tehnic uh, pe serie de alte puncte. Și uh, dacă e să examinăm sfera de aplicare a directivei uh, și dacă am reglat această problemă, am putea rezolva toate celelalte probleme și atunci, uh, sigur, am putea fi flexibili și în legătură cu celelalte puncte. Însă, în această etapă, suntem într-un impas în ce privește sfera de aplicare a dispozițiilor. Să Comisia Europeană dă dovadă de flexibilitatea pe care am cerut-o în ce privește calitatea uh, asistenței juridice, mai ales criteriile, cazurile în care persoanele respective au dreptul la asistența juridică, tot ceea ce se află în recomandările comisiei. Iată, comisia nu ar avea nimic de obiectat dacă s-ar relua anumite dispoziții și ar figura în directivă. <clears throat> Comisia e de partea Parlamentului, însă în ce privește sfera de aplicare, acolo rămân uh, probleme. La ultimul trialog am uh, convenit că acum mingea e în terenul Consiliului. Însă, apoi mai este și problema costurilor. Aici Consiliul va avea o discuție cu statele membre și cu președinția luxemburgheză, însă au spus că au nevoie de mai mult timp decât uh, ne-am fi dorit noi. Săptămâna viitoare, pe 20 octombrie, e prevăzut următorul trilog, însă la cererea președinției luxemburgheze a fost sub, uh, eliminată această dată, așadar următorul trilog este în noiembrie și cred că ar fi bine să acceptăm propunerea președinției să fim flexibili și noi și să ne adaptăm ritmului uh, cerut uh, și dorit de Consiliu și să nu mai facem uh, exact ce am făcut la primele două triloguri. Încă um, câteva observații. Mă satisface cooperarea cu raportorii din umbră. Noi ne menținem poziția încă n-am uh, auzit din partea Consiliului niciun argument uh, convingător care să ne facă să ne schimbăm uh, punctul de vedere. Deci rămânem pe poziții și documentul din partea Consiliului va fi examinat împreună cu raportorii din umbră și vom vedea dacă există puncte cu care să putem cădea de acord. Însă, din păcate, lucrurile s-au cam împotmolit. Trebuie să ținem cont de faptul că președinția luxemburgheză va fi urmată de președinția țărilor de jos și apoi poate că vor urma președinții mai puțin interesate de acest uh, subiect. Deci ar trebui să vedem dacă nu cumva putem să mai încercăm să obținem rezultate în acest an sau oricum sub președinție neerlandeză. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumim, mulțumim domnului De Jong pentru membrii care doresc să ia cuvântul aici. Avem domnul Michel, vă rog. Oui, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Eu consider că trebuie neapărat să continuăm să fim fermi uh, cu riscul de a vedea directiva că mm, pur și simplu pierde orice plus valoare europeană, pentru că noi avem o propunere mai coerentă uh, cu un pas în plus în construirea unui spațiu penal european Uh, de fapt, e vorba de garanția uh, încrederii între statele membre. Și atunci asta corespunde ambițiilor europene. În al doilea rând, poziția noastră este de a refuza o justiție cu două viteze, pentru că ar fi inacceptabil că să existe persoane care n-au bani suficienți, n-au mijloace suficiente și atunci să n-aibă acces la un avocat atunci când nu sunt lipite de libertate. În al treilea rând, poziția noastră garantează poziția imparțială a deciziei de acordare a ajutorului jurisdicțional, independența autorității care face deciziile, care trebuie apărată cu putere pentru a obține din partea Consiliului o poziție mai explicită aici. Cam acestea sunt elementele care uh, constituie linii roșii ale noastre și care consolidează cumva eficiența dreptului și efectivitatea dreptului la apărare. Avem potențialul de a arăta Uh, cetățenilor europeni, beneficiile directe ale politicilor europene asupra vieților de zi de zi. Deci haideți să fim în continuare intransigenți și să ne menținem prioritățile. Thank you, Mr. Michel. Mulțumesc domnule Michel. Trebuie să menționez că dumneavoastră sunteți raportor din umbră din partea ALDE. Acum Birgit Zippel, uh, raportor din umbră SND. Chair, and I can make... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, în primul rând, apreciez foarte mult munca făcută de Denis cu raportorii din umbră, dar și uh, la trialoguri cu Consiliul, de asemenea îmi place ceea ce face și îl susțin atunci când spune că avem nevoie de recomandări în care să aibă o sferă mai uh, largă, mai extinsă, să vorbim despre costuri. Sigur, asta revine întotdeauna cu de, în dezbatere la Consiliu, dar când e vorba de drepturile cetățenilor, <clears throat> întotdeauna intervin uh, costurile. Însă când e vorba de alte chestiuni, iată, cheltuim milioane și milioane fără nicio problemă. Deci trebuie să spunem foarte clar că nu are niciun sens să pozezi în apărătorul dreptului de acces la un avocat, dar apoi cei care nu își permit un avocat nu pot beneficia de acest drept. Deci poziția noastră este foarte puternică, susțin uh, pe deplin ce a spus Denis, că dacă am ajunge la vreun compromis, oricum avem nevoie de argumente clare din partea Consiliului și totuși nu ni s-a explicat de ce naiba nu pot și ei să facă o concesie. Poziția noastră este puternică, ne menținem și Consiliul sperăm să intervină cu uh, o explicație, să vedem de ce au ei o opinie diferită, ca să avem o dezbatere pe fond în viitor. Însă până acum, uh, din ce am văzut până acum, vă spun și eu că vom rămâne ferm pe poziții. Thank you very much. And Dennis, do you have any final? Dennis, mai ai un comentariu pe final? Da, wederom, uh, eu kort, uh, voorzitter. Ik... Mulțumesc foarte pe scurt, domnule președinte. Mă satisface susținerea raportorilor din umbră. Iată, a fost arătată și astăzi. Eu cred că cetățenii noștri Uh, a, vor să beneficieze de aceste drepturi uh, care ar trebui să le fie asigurate. Vedem ce se va întâmpla în noiembrie și sper că în noiembrie vă voi putea da vești mult mai bune. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, dragi colegi, trecem la punctul 4 cu hotărârea pronunțată în cauza Maximilian Schrems versus Comisarul pentru Protecția Datelor, cazul Safe Harbor, sfera de siguranță. Să vedem uh, ce zice serviciul uh, juridic. Și va prezenta punctul de vedere asupra acestei sentințe importante a Curții de Justiție uh, pronunțată în 6 octombrie. Trec din la domnul Caiola. Se pare că avem un alt reprezentant din partea serviciului juridic, domnul Mure. Vă rog, aveți cuvântul. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Toată lumea cunoaște rezultatele de săptămâna trecută. Curtea de Justiție în uh, ședință specială a declarat propunerea Comisiei invalidă și interpretarea directivei 95-46 privind datele personale arăta că autoritățile naționale trebuie să poată um, ancheta întotdeauna aceste chestiuni. Vreau să vă prezint pe scurt uh, informațiile și după aceea o să fac câteva um, comentarii privind uh, hotărârea judecătorească. După cum bine știți, um, este vorba de transferul de date personale din Europa în SUA. Uh, Max Schrems uh, a cerut autorităților să investigheze plângerea sa, dat fiind că datele nu erau în siguranță după revelațiile lui Snowden. Uh, Autoritatea Națională Irlandeză a refuzat acest lucru, spunând că Comisia a luat deja o hotărâre privind sfera de siguranță, că aceste transferuri de date către SUA sunt sigure, fiindcă există un nivel de siguranță adecvat uh, în conformitate cu directiva. Domnul Schrems a contestat această decizie uh, în um, tribunalul, uh, tribunalele din Irlanda, care a ajuns la înalta curte de Justiție, iar uh, judecătorul a trimis această speță la Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește modul în care se interpreteze directiva în lumina cartei. Iată de ce s-a, iată de ce s-a ajuns la această situație și la această speță. Vreau să vă spun că judecătorul irlandez nu a solicitat uh, CEJ să dea o hotărâre privind uh, valabilitatea deciziei privind uh, Safe Harbor, sfera de siguranță, dar curtea a făcut acest lucru și o să încerc să vă înțeleg, o să încerc să vă explic de ce a făcut această, acest lucru Curtea Europeană de Justiție din proprie inițiativă. Uh, Vreau să vă explic de ce s-a implicat Parlamentul European în acest caz. Parlamentul și-a înaintat observații, după cum știți, eu am fost prezent aici acum un an pentru a vă explica situația și Comisia noastră ne-a sprijinit. Uh, Parlamentul a intervenit pentru a se asigura că directiva este interpretată cum trebuie în conformitate cu Carta. Curtea a interpretat directiva până la urmă ca mm, uh, fiind în conformitate cu uh, carta. Nu se pune problema că directiva nu ar respecta cartea. Deci Curtea nu a pus sub semnul întrebării conformitatea uh, între directive și carte, aceasta este asigurată și pentru că există această conformitate, decizia comisiei trebuie să fie declarată mm, invalidă fiindcă aceasta nu respectă nici directiva, nici carta. Așa a hotărât Curtea Europeană de Justiție. O remarcă acum de ordin general. Acest caz a, fost, a apărut fiindcă un cetățean european a ridicat această problemă. Dacă Musk Shems nu ar fi cerut autorității de protecție a datelor irlandeze să ancheteze această chestiune și după refuzul la autorității naționale, dacă domnul Shems nu ar fi contestat acest lucru în justiție, sfera de protecție, de siguranță, safe harbor ar fi în continuare valabil și astăzi, dar A, Vreau să vă spun că judecătorul irlandez care a audiat acest caz, a, a trimis această speță la Curtea Europeană de Justiție, el nu a fost obligat, ci a făcut-o din proprie inițiativă. Pentru instanțele irlandeze acest lucru era foarte important și, bineînțeles, trebuia să se rezolve cât mai curând cu putință de către Curtea Europeană de Justiție. Uh, deci uh, trebuie să felicităm pe domnul Schrems și, uh, și judecătorul irlandez care a trimis această chestiune mai departe Curții Europene de Justiție. Comisia Europeană și Autoritatea de Protecție a Datelor irlandeze nu au respectat drepturile fundamentale, iar Curtea s-a simțit obligată să intervină pentru a proteja dreptul cetățenilor. Trebuie să privim lucrurile în această lumină. Sper că Parlamentul European a jucat un rol pozitiv în acest proces, mai ales în ceea ce privește promovarea idei că toate instrumentele legii europene, toate regulile trebuie interpretate în uh, conformitate cu cartea, indiferent că este vorba despre regulament sau directivă. Și asta mă aduce la primul uh, punct de conținut al, uh, al hotărârii, poate cel mai important, Fiindcă vreau să vă reamintesc că raționamentul curții s-a bazat întotdeauna pe respectarea uh, cartei. Uh, Propunerea este simplă, dar în domeniul dreptului european, drepturile fundamentale din cartă trebuie să fie respectate întotdeauna. Toate regulile dreptului european, inclusiv deciziile și directivele, trebuie să fie interpretate în conformitate cu carta. Dacă regulile nu uh, sunt în conformitate cu carta, aceste reguli vor fi abolite de uh, Curtea de Justiție. Ceea ce s-a întâmplat. În acest caz, directiva a fost Um, um, considerată în conformitate cu carta, deci uh, curtea nu a pus în întrebări valabilitatea directivei, dar uh, s-a constatat că decizia privind safe harbor a comisiei nu era în conformitate nici cu directiva, nici cu carta. Iată de ce Curtea Europeană de Justiție a declarat că această decizie nu era valabilă. Um, foarte bine, cartea se aplică, dar apoi întrebarea este care este nivelul de protecție care trebuie uh, instituit. Curtea a spus foarte clar că atât carta cât și directiva doresc să asigure un nivel înalt de protecție, iar acesta este cuvântul cheie în uh, întreg raționamentul curții și anume asigurarea unui nivel înalt de protecție. Un nivel înalt de protecție trebuie asigurat nu numai în Uniunea Europeană, și Curtea a confirmat acest lucru că trebuie să se asigure un nivel înalt de protecție și în afara Uniunii Europene, iar în momentul în care datele sunt transferate din Europa către teritorii în afara Uniunii Europene, ă, țara terță poate oferi un nivel uh, Uh, adecvată de protecție, dacă acesta există în această țară. Curtea clarifică că țările terțe nu au obligativitatea de a oferi un nivel de protecție identic ca cel din Uniunea Europeană. Există flexibilitate și țările terțe pot oferi și alte modalități de protecție a datelor și alte mijloace de protecție chiar și un uh, sistem de autocertificare, chiar ca cel din ceea ce privește Safe Harbor din Statele Unite ale Americii, este acceptabil în teoretic dar curtea spune că nivelul de protecție necesar pentru a oferi un, uh, un nivel înalt de protecție, că țara terță trebuie să ofere un nivel echivalent de protecție. Un alt uh, aspect important este că Curtea subliniază că uh, legislația țării terțe trebuie să ofere acest nivel de protecție. Trebuie să existe legislație națională sau angajamente internaționale care să oblige autoritățile naționale să asigure un nivel de protecție. Nu trebuie ca sfera privată, cum, ca uh, mediul de afaceri, să ofere acest nivel de protecție. Iată de ce uh, Curtea a concluzionat că Uh, că decizia cu privire la safe harbor nu este una potrivită. Iasă, care este principalul motiv pentru care uh, Curtea a declarat că decizia privind uh, safe harbor este, nu este validă. Principalul motiv este acela că Curtea a considerat că nu este o decizie potrivită în litera directivei. Așa cum explică Curtea, un, o decizie de adecvare arată că uh, legislația unei, unei țări terțe trebuie să ofere protecție adecvată, dar în acest caz Comisia nu a făcut acest lucru. Comisia nu a stipulat în decizie că statele, că legislația uh, SUA sau că sistemul juridic al SUA uh, oferă un nivel adecvat de protecție, ci a spus că a făcut referire doar la la sistemul de autocertificare, ceea ce nu este suficient, iată de ce Safe Harbor trebuia declarat uh, invalid. Dar curtea uh, nu s-a limitat la această simplă constatare, ci a mers mai departe uh, a oferit orientări foarte folositoare care se vor aplica în, uh, și în alte cazuri, mai ales um, E vorba de două declarații de principiu care vor orienta modul de aplicare al directivei și al cartei pe viitor. Primul principiu este acela că uh, Curtea a declarat abstract că legislația nu poate să autorizeze în mod eficient uh, supravegherea în masă. Nu se poate așa ceva și aici nu era vorba doar de legislație între terțe, terțe, ci punctul de plecare era că legislația din cadrul Uniunii Europene nu uh, poate să stipuleze supravegherea în masă. Uh, iar supravegherea în masă sunt cuvintele mele, ci nu formularea folosită de, de Curtea de Justiție. Avocatul general a folosit, uh, procurorul general a folosit, a folosit uh, o formulare similară, dar uh, Uh, curtea a definit uh, foarte clar circunstanțele la care se referă. Era vorba de uh, accesul generalizat la, la conținutul tuturor mijloacelor de comunicare electronică. Asta este supraveghere în masă, până la urmă este o situație extremă, iar argumentul este că dacă nu este posibil acest lucru la nivel european, la nivelul statelor membre, de a administra această formă de supraveghere extremă, deci nu se poate uh, ca uh, o țară terță să ofere un nivel de protecție adecvat când uh, se desfășoară un astfel, nivel, un astfel de nivel de supraveghere în ceea ce privește uh, conținutul uh, mijloacelor de comunicare, iar astfel s-ar încălca carta, fiindcă s-ar încălca în esență dreptul la viața privată, iar acest lucru nu poate fi acceptat sub nicio formă. Al doilea principiu se referă la dreptul de, la căile de atac. Uh, iar uh, aici s-a spus că există dreptul în cartă cu privire la căile de atac, iar dacă țara terță nu oferă căi de atac pentru a putea asigura dreptul la protecția datelor sau dreptul la protecția vieții private, acest lucru va uh, compromite dreptul la o cale de atac eficientă. Deci uh, au fost două motive pentru care Curtea a declarat că o țară terță nu ar putea, în principiu, să ofere uh, un nivel potrivit de protecție, fie că legislația permite supravegherea în masă într-o formă sau alta, sau faptul că nu există căi de atac într-o țară terță, această țară terță pentru cetățenii europeni. Iar aceste două principii vor uh, avea o relevanță foarte importantă pe viitor. A doua chestiune pe care a analizat-o curtea și mă voi referi la ea pe scurt, care este foarte importantă, este vorba de interpretarea directivei actuale. Curtea a spus foarte limpede că directiva nu ă, stipulează că Comisia poate restricționa ă, competențele autorităților de protecție a datelor naționale. Comisia nu are prerogativul de a face acest lucru și ă, Curtea confir, confirmă că Parlamentul și Consiliul nu au conferit astfel de puteri comisiei, iar în momentul în care comisia a inclus articole în decizia Safe Harbor care au restricționat competențele autorităților de protecție a datelor, și-a depășit mandatul. Mai exista un motiv pentru care uh, Curtea a concluzionat că decizia Safe Harbor în fi uh, lipsită de valabilitate și anume că autoritățile de protecție a datelor uh, trebuie să poată ancheta astfel de plângeri și în momentul în care se constată că există o problemă în ceea ce privește transferul de date cu o țară terță, atunci Autoritatea de Protecție a Datelor Națională ar, ar trebui să poată uh, acționa în instanță și să ceară tribunalelor naționale să, să ceară informații, ceea ce ne aduce la o situație similară celei de astăzi. Curtea uh, Europeană de Justiție ar putea declara că decizia Comisiei uh, nu este uh, uh, validă sunt sigur că aveți întrebări, deci o să mă opresc aici și uh, vă stau la dispoziție pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc foarte mult! Ce o să fac eu acum este să îi cer comisi- să întreb comisia cum va respecta aceste decizii și, uh, și să vă spun că am uh, că i-am, i-am spus doamnei Iurova că am dorit să ne întâlnim cu domnia sa cât mai curând, nu doar la ședința coordonatorilor, ci în fața grup, ci în fața comisiei noastre pentru a întreba, a întreba cum va respecta această hotărâre comisie, Deci, um, să țineți minte acest lucru când adresați întrebările. Acum, o să dau cuvântul uh, membrilor care au cerut uh, să ia cuvântul, după aceea o să dau cuvântul uh, Comisiei și Consiliului. Deci puteți să vă exprimați părerea politică, pentru că, bineînțeles, Parlamentul a fost implicat la nivel juridic și, și politic. Ian Olbrecht are cuvântul. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, Aș dori. Sunt de acord cu ce a spus de reprezentantul serviciului uh, juridic în legătură cu rolul uh, lui Marx Schrems. Fără de angajamentul său, un asemenea caz atât de important pentru toți consumatorii, utilizatorii eu, eu, europeni, uh, deci am fi lipsiți în continuare de drepturi fundamentale în anumite cazuri. Este o situație care se desfășoară deja în ultimii 15 ani și este deosebit de important să subliniem faptul că ceva nu s-a desfășurat bine. Pentru că dacă Curtea Europeană de Justiție trebuie să ajungă la o sentință care pune sub semnul întrebării întregul mecanism, întregul acord Safe Harbor după 15 ani de la intrarea sa în vigoare, nu cred că aruncă o lumină foarte bună asupra Comisiei Europene și cred că acum a venit rândul Comisiei Europene să recunoască că ceva nu a mers bine în mecanismul responsabilităților Comisiei Europene și că acest lucru nu poate fi rezolvat uh, foarte rapid Comisia Europeană ar trebui să recunoască de asemenea că Curtea Europeană de Justiție a considerat că sistemul legal din Statele Unite ale Americii nu garantează o protecție adecvată în lumina acestei directive. Avem în fața noastră sentința și eu încă nu pot înțelege de ce unii consideră că toate lucrurile ar putea fi rezolvate printr-un acord Safe Harbor Plus. Cum putem schimba mediul uh, juridic din Statele Unite ale Americii printr-o decizie a Comisiei Europene? Este imposibil. Punct. Cred că atât, cam atât avem de spus în legătură cu această decizie. Deci nu putem avea un acord Safe Harbor Plus în acest context uh, legal. Este un mesaj foarte clar și cred că acest mesaj ar trebui să fie transmis, trimis mai departe și de Comisia Europeană, trimis partenerilor noștri din, uh, stat, din uh, Guvernul Statelor Unite ale Americii, că acum mingea se află în terenul lor și Legitorii europeni uh, nu pot să schimbe Carta Drepturilor Fundamentale, ci este rândul autorităților americane să creeze un nivel de protecție echivalent în ceea ce privește sfera vieții private, în ceea ce privește datele cu caracter personal, inclusiv pentru cetățenii europeni. Nu există o altă posibilitate, nu putem uh, obține echivalență, o protecție adecvată printr-o decizie simplă a Comisiei Europene în contextul directivei privind protecția datelor cu caracter personal din 1995. Și din acest punct de vedere, reacția Comisiei Europene la decizia Curții Europene de, de Justiție a fost una slabă și dezamăgitoare și cred că și consumatorii europeni sunt dezamăgiți pentru că, în mod evident, consumatorii trebuie să investească foarte multă uh, energie, foarte multe fonduri, trebuie să se adreseze proprii autorități de, pentru supravegherea, supravegherea respectării cadrului legislativ, să se adreseze instanței, trebuie să angajeze avocați Uh, să demareze o acțiune în instanță, în instanțele naționale, pentru ca apoi să ajungă la Curtea Europeană de Justiție și cu toate acestea uh, decizia Curții Europene de Justiție să nu fie luată în serios. Din potrivă, această decizie trebuie luată foarte în serios, uh, ea trebuie citită cuvânt cu cuvânt și Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că atâta vreme cât nu există o majoritate pentru schimbarea tratatelor, avem nevoie de altă soluție și eu mi-aș dori ca tratatele să poată fi schimbate, însă trebuie să recunoaștem o realist că nu este un lucru care se va întâmpla foarte rapid. Mulțumesc. Mulțumesc, Cornelia Ernst, are cuvântul cuvânt. Mulțumesc. În primul rând, cred că nu putem face altceva decât să îi mulțumim studentului austriac Max Schrems care a pornit această luptă care părea a fi lipsită de orice speranță. Oricum, după, după această decizie s-au clarificat anumite aspecte juridice și anume este important să știm care sunt consecințele juridice ale acestei situații și știm că datele europene nu sunt sigure în Statele Unite ale Americii și uh, indiferent de mecanismele de control pe care le vom crea, ne vom confrunta întotdeauna cu aceeași problemă. Datorită problemei siguranței uh, naționale, datele europene vor fi transferate părților terțe a priori. Aceasta este, de fapt, problema cu care ne, conf- uh, ne confruntăm și uh, de aceea aș dori să întreb serviciul juridic. Care este uh, soluția? Mie mi se pare că ar trebui să avem o altă dezbatere referitoare la siguranța națională. Trebuie să discutăm despre. pentru că în acest context datele europene nu vor fi niciodată sigure în Statele Unite ale, Ameri- ale Americii. În al doilea rând, într-adevăr, acordul Safe Harbor nu mai este în vigoare, cred că nu mai are rost să mai discutăm prea mult această temă. Directiva a murit de asemenea, nu avem nevoie de asemenea directivă, de fapt am avea nevoie de un regulament de bază care să aibă norme uh, adecvate referitoare la gestionarea datelor europene în exteriorul Uniunii Europene. Și aș dori să mă mai refer la un alt punct, de fapt o întrebare protecție adecvată. Ce înseamnă acest lucru? Există și alte acorduri unde se face trimitere la o protecție adecvată din partea Comisiei Europene și eu nu înțeleg foarte bine cum poate autoritatea națională să controleze în mod adecvat respectarea acestui nivel de protecție. Este posibil un asemenea control uh, Uh, care sunt posibilitățile legale, care sunt căile de atac sau avem nevoie de un alt Max Schrems pentru, pentru a ajunge la această situație, mi se pare o întrebare foarte relevantă din punctul de vedere al consecințelor acestei sentințe pentru alte acorduri care conțin asemenea dispoziții. Mulțumesc, Sofie Intveld. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ultima săptămână am asistat la foarte multe reacții furioase, uh, de panică și confuze în urma acestei uh, sentințe, însă uh, Curtea Europeană de Justiție nu a făcut nimic altceva decât să respecte legea și dacă cineva a fost surprins de această decizie a Curții de Justiție și de adoptarea, de fapt, a acestui acord Safe Harbor, înseamnă, este vorba de oameni care au trăit într-o peșteră, probabil, în ultimii ani. Este un acord care a fost criticat și atacat uh, foarte des în ultimii ani. Deci nu cred că această sentință a fost o surpriză și că acest argument că am avea nevoie de foarte mult timp pentru a face față consecințelor aduse de această sentință este un argument foarte valid. Însă, în primul rând, aș dori să aflu mai multe lucruri în legătură cu implicațiile acestei decizii Grupul ALDE a scris uh, comisarilor Iurova, Timmerman și Avramopoulos pentru că dorim să înțelegem care este impactul acestei sentințe pentru acordul cu, uh, pentru registrul cu numele, numele pasagerilor și alte acorduri, uh, ce se întâmplă cu achizițiile publice în Uniunea Europeană când este vorba de servicii digitale furnizate de părți terțe și apoi care sunt implicațiile pentru legislațiile naționale care permit măsuri de supraveghere în masă, pentru că există câteva state unde standardele nu sunt deloc apropiate de cele definite de Curtea Europeană de Justiție. Și apoi, instrumentele amintite săptămâna trecută de Comisia Europeană, care ar putea fi folosite în locul acordului Safe Harbor, îmi pare foarte rău, dar nu putem să le folosim pentru că am fi putut să le folosim în locul acordului Safe Harbor, însă nu am făcut acest lucru în ultimii 15 ani, deci aceste alte instrumente nu reprezintă o alternativă reală. Deci trebuie să înțelegem în primul rând care sunt implicațiile adevărate ale acestei decizii și ce trebuie să facem. Avem nevoie de un nou aranjament, indiferent de numele său, Safe Harbor Plus sau un alt nume, însă cred că și ceilalți uh, uh, vorbitori au, uh, s-au referit la acest punct esențial, și anume că autoritățile din Statele Unite ale Americii trebuie să facă ceva. Problema este că noi întotdeauna aplicăm standarde diferite în relațiile transatlantice decât cele pe care le aplicăm în relațiile cu alte state. Uneori, uh, acest lucru este justificat din punct de vedere politic, însă argumentul politic nu are nicio greutate în fața unui judecător care va uh, judeca respectând legea. Și nu cred că este o opțiune, va trebui să discutăm și despre acest lucru. Deci, dacă dorim să transferăm în continuare date peste Atlantic și ne dorim acest lucru pentru că nu dorim să îngrădim internetul, nu dorim să ajungem la protecționism, nu dorim să ne izolăm mai mult pentru că am pierde beneficiile unei economii deschise, unui internet deschis, însă și Statele Unite ale Americii Uh, trebuie să dea dovadă de același interes. Întotdeauna discu- discutăm despre standarde comune, despre valori comune. Cred că este momentul ca acestea să devină într-adevăr comune. Și în ultimul rând, domnule președinte, nu este vorba doar de o singură decizie privind uh, protecția datelor cu caracter personal. Este vorba de guvernanță și de calitatea actului legislativ. Avem un uh, comisar european care se ocupă cu îmbunătățirea actului legislativ. Mie mi se pare că deocamdată nimic nu s-a îmbunătățit. Acordul Safe Harbor. Toată lumea știut despre el că este defectuos. Uh, nu a fost uh, declarat decedat de judecător săptămâna trecută, ci a decedat deja de mai mulți ani. Parlamentul European a cerut în mod repetat uh, abrogarea acestui acord. De asemenea, uh, legislația privind uh, păstrarea datelor cu caracter personal. Mulți dintre noi am știut că este o legislație foarte proastă care nu va trece acest test al unei curți. Și există și alte cazuri foarte clare Dieselgate, același lucru. Uh, punerea în aplicare a legislației a fost foarte defectuoasă. Poate cazul FIFA este puțin diferit, dar până la urmă nici acolo nu au fost uh, respectate regulile. Avem reguli anticorupție în, uh, în Uniunea Europeană, reguli care sunt în vigoare, care trebuie să fie respectate și de către FIFA. Însă deseori judecătorii sunt cei care trebuie să ne aduc, readucă pe calea dreaptă. Deci trebuie să examinăm această situație și din perspectiva calității legislației, din perspectiva punerii în aplicare a acestei uh, legis- uh, legislații. Și, în fine, domnule președinte, nu trebuie ca totul să depindă de un singur cetățean încăpățânat care să pune sub semnul întrebării sistemul. Deci, noi trebuie să fim mai critici. Nu arăt cu degetul doar asupra Comisiei și Consiliului, dar și noi, aici în Parlamentul European, avem o obligație de a adopta legislație care să fie solidă din punct de vedere juridic, deci și noi trebuie să fim mai critici pe viitor. Mulțumesc! Dragi colegi, în general, cred că trebuie să fim mai atenți la lungimea intervențiilor Doamna Infeld s-a, s-a referit la reacțiile Comisiei uh, Săptămâna trecută la Strasburg, întregul Colegiul Comisarilor a răspuns în fața comisiilor, comisiilor parlamentare și noi, de la Comisia Libă, ne-am referit la acest acord Safe Harbor, care are o natură multidisciplinară nu doar uh, Iurov, doamna uh, Iurova, dar și alți comisari, domnul Ansip, trebuie să înțeleagă că ne așteptăm la un răspuns din partea colegiului de comisar și un răspuns urgent oferit în fața întregii comisii. Și acum are cuvântul raportorul pe marginea acestei directive, doamna Loristin. Mulțumesc! Spun și eu că dacă toată lumea ar fi avut curajul acestui student, ar fi produs o revoluție, nu știu dacă în modul cum gândesc oamenii, dar măcar în regulamentele noastre. E și important să nu ne uităm doar ce se întâmplă în SUA, dar mi-amintesc că un banc din Uniunea Sovietică se întâlnesc americanii și și americanii spun noi suntem o țară liberă și putem să criticăm pe președintele american în fiecare zi și rușii spun și noi suntem o țară liberă și noi putem să criticăm pe președintele Americii în fiecare zi. Deci haideți să nu facem la fel. Avem și noi problemele noi acasă în privința relațiilor dintre protecția datelor, protecția vieții private, chestiuni legate de drepturile omului și apoi interesele de afaceri și de securitate națională. E vorba de un triunghi și sunt lucruri reale. Uh, se întâmplă nu doar uh, în relațiile dintre țări, ci și în fiecare țară în parte. Deci e un semnal foarte important din partea curții. Deci să examinăm aceste lucruri într-un mod general, global. De asemenea, uh, trebuie să ne uităm ce se întâmplă și cu tot, tot acest domeniu digital. Iată, se ridică China, Rusia ca furnizori. Sunt uh, probleme acolo mult mai grave. Trebuie să fim, să fim gata să vedem și ce se întâmplă acolo. Nu să închidem ochii la ce se întâmplă spre Est. Deci, în sensul ăsta, eu cred că este într-adevăr începutul unei revolu- revoluții de atitudine în ce privește protecția datelor și efectele acesteia. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boni! Uh, I will speak in Polish, I'm sorry. Uh, Myślę, że orzeczenie Trybunału trzeba potraktować jak... decyzja Curții de Justiție ar trebui considerată ca fiind un catalizator, astfel încât ne va impulsiona să căutăm și noi o soluție corectă. În primul rând, ar trebui să solicităm o abordare echivalentă și din partea Statelor Unite în ce privește protecția. Și Parlamentul și Comisia uh, și-au uh, propriile sarcini, uh, propria misiune. Iată, Comisia de, duce convorbiri cu Statele Unite și în legătură cu acordul global și în legătură cu sfera de siguranță și acum americanii sunt cei care trebuie să rezolve problema, desigur. Mm, mi-amintesc, Ian, că pe durata de deplasării noastre la Washington, eh, în discuțiile cu partenerii noștri, eh, s-a vorbit și despre nevoia de a schimba legislația americană în ce privește protecția vieții private. Deci poate că o scrisoare ca între prieteni ar putea fi trimisă de Comisia Europeană scrisoare care să constituie un semnal pentru partenerii noștri din uh, Congresul Statelor Unite, ca să-și dea seama că ei sunt cei care trebuie să facă ceva și să acționeze ca să rezolve această problemă. Uh, în plus, aș mai spune că transferul de date e subiectul unor condiții și la acestea se asociază și rolul din ce în ce mai mare jucat de autoritățile de, naționale de protecție a datelor. Consider că trebuie să cerem și autorității europene de protecție a datelor să uh, întocmească o trecere în revistă a misiunilor și sarcinilor autorităților naționale de protecție a datelor, pentru că în unele state membre uh, autoritățile naționale au uh, multe puteri în sensul protecției datelor, însă în alte țări situația nu e la fel de bună. Și aș mai solicita ca pe durata trilogurilor privitoare la uh, reglementarea protecției datelor ar trebui să punem din nou uh, întrebarea documentul de care dispunem în acest moment respectă oare cerințele uh, care rezultă din situația că um, safe harbor, adică sfera de siguranță, pur și simplu nu mai uh, există. Trebuie ca instituțiile europene împreună să găsească o soluție adecvată. Mulțumesc acum doamna Spinelli. Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine mă surprinde această surpriză pe care o constituie sentința Curții de Justiție, pentru că în ce privește această revoluție despre care s-a vorbit, în ce privește drepturile digitale, de exemplu în Italia, vorbim despre această revoluție de 15 ani și recent s-a ajuns uh, la o carte a drepturilor digitale. Însă eu constat ca din nou, judecătorii sunt cei care ne salvează și la fel ca unii cetățeni curajoși, iată, Maximilian Schrems, dar și înaintea lui Edward Snowden, ne salvează de inerția noastră, ne salvează de faptul că noi pur și simplu nu putem să adoptăm legi mai bune de care vorbe, vorbea Sofie, un stat de drept care într-adevăr să funcționeze în Europa. Avem nevoie de ei, de magistrați, de cetățenii implicați ca să spunem că datele nu sunt protejate și nu sunt sigure în Statele Unite. Deci aș vorbi și eu de o veritabilă revoluție în această sentință, tocmai pentru că vine după uh, două alte sentințe pe subiecte asemănătoare, protecția datelor, dreptul la uitare pe internet. În 2014 au fost date aceste sentințe și împreună această revoluție trebuie să aibă efect asupra negocierilor în curs. Să suspende negocierile TISA, PNR, toate negocierile în curs trebuie să se resimtă, să resimtă efectele. Trebuie să avem un habeas corpus digital, o declarație a drepturilor digitale în ce privește comisia, subliniez două puncte care au fost, cred eu, scoase în evidență de această sentință. În primul rând, că deciziile comisiei uh, nu pot afecta în uh, anchetele în curs în, uh, în statele membre, pentru că competența nu are, uh, mă scuzați, Comisia nu are competențe pentru a limita puterile statelor naționale și magistraților de acolo, pentru că adesea la nivel național se găsește posibilitatea de a avea cele mai avansate practici de protecție a datelor. În doilea rând, ce se întâmplă cu întreprinderile publice americane cărora nu li se aplică acordul Safe Harbor, sfera de siguranță. Pentru că nu li se aplică acest acord, înseamnă că nu li se aplică nici sentința respectivă. Adică obligațiile conținute în această sentință nu se referă la ele. Deci, întreprinderile publice sunt libere să nu respecte principiile subliniate în sentință, dacă ele consideră că intră în contradicție cu siguranța națională. Deci ele pot colecta date după bunul plac. Și încă ceva, colaborarea între Comisie și Parlamentul European. Eu mulțumesc uh, președintelui pentru precizările aduse privitoare la succesele la care ne așteptăm, uh, la mai bună cooperare cu Comisia la defectele în comunicarea cu Parlamentul și cu Comisia noastră. Sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite la nivelul Comisiei. Eu mulțumesc președintelui și pentru că a insistat uh, de-a lungul întregului an uh, să avem o colaborare mai bună între Comisia Europeană și Comisia noastră. Și cu asta vă mulțumesc. Thank you, Ms. Thank you, Mrs. Spinelli. You said that very Mulțumesc, doamna Spinelli. Da, v-ați exprimat foarte politicos că, într-adevăr, trebuie să rezolvăm această problemă cu Comisia. Acum, doamna Zipăl, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să fiu succintă. În primul rând, apreciez uh, foarte mult uh, sentința curții, dar în același timp ea uh, stârnește multe probleme. În primul rând, sau Oare de ce naiba a fost necesar ca uh, Maximilian Schrems uh, să se adreseze instanțelor uh, irlandeze ca să existe această sentință la Curtea Europeană? De ce a fost nevoie de așa ceva? Pentru că de ani și ani de zile noi toți spunem Comisiei că acordul, uh, sfera de siguranță nu reprezintă siguranță pentru date, pentru viața privată. Cetățenii mă întreabă pe mine de ce nu m-am adresat eu curții? Dar noi, ca Parlament, nu așa ar trebui să funcționăm. Că de fiecare dată când avem o îngrijorare să adresăm noi curții. Nu, Comisia trebuie să conlucreze cu noi uh, și să ne ia uh, punctele de vedere și preocupările în serios. Deci de acum câțiva ani putea fi luată o decizie. Și chiar mă irită faptul că uh, Sigur că nu doar în Statele Unite se întâmplă lucrurile astea, nu doar pentru că nu se ia în serios viața privată, ci și pentru că menționarea securității naționale e luată de scuză pentru a face tot ce se dorește cu aceste date. Și vedem asta și în Uniunea Europeană. Și trebuie să facem ceva. Deci, sunt multe întrebări ce înseamnă exact sentința asta pentru safe harbor, pentru sfera de siguranță și pentru schimbul de date, ce influență putem uh, avea noi față de SUA ca ei să-și uh, schimbe temeiul juridic și ce control avem noi dacă e să luăm în serios uh, certificarea și siguranța datelor și ce înseamnă sentința și pentru alte acorduri pe care le avem noi cu SUA, și, în general, cum ne putem noi asigura cu legislația în curs, existentă la ora actuală și cu viitoarea legislație, nu doar Parlamentul nostru, ci și Consiliul și Comisia, să ia în serios Carta Drepturilor Omului și, să, și, și respecte regulile ca să ne asigurăm să nu, că nu trebuie să ne adresăm instanței uh, iar și iar Însă noi, instituțiile europene, sunt, suntem cei care trebuie să facă într-adevăr legislație de calitate. Mulțumesc. Acum Josef Weidenholzer. Vă rog. Josef Weidenholzer. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că este o veste bună faptul că există o instanță care respectă Carta, fundament- uh, Carta Drepturilor Fundamentale. Vă aduc aminte că au existat unii care nu considerau că această cartă ar fi importantă și uh, vedem că ea totuși are o importanță deosebită și mă bucură faptul că unui cetățean de rând, unui student care provine din uh, țara mea de origine, că el a reușit să se adreseze unei instanțe și să facă să ajungem la această uh, sentință. O sentință pe care trebuie să o acceptăm. Nu cred că este rațional să criticăm din diferite perspective această decizie, să încercăm să o diluăm. Într-adevăr, această decizie pune sub semnul întrebării foarte multe elemente și am câteva remarci o succinte. Uh, discutăm foarte mult despre o mai bună reglementare și cred că a venit momentul să discutăm despre un mai bun proces de adoptare a legilor. Uh, este vorba de o reorientare majoră uh, determinată de această sentință, o reorientare care se referă în primul rând la noi aici din Europa, și nu ar trebui să amânăm prea mult uh, lucrurile, nu ar trebui să începem să discutăm despre acordul Safe Harbor Plus, sfera de siguranță plus. Și aceste decizii trebuie să le luăm cât mai repede posibil, nu le putem uh, amâna la nesfârșit, pentru că este evident în urma reacțiilor la care asistăm că nu, nu avem prea mult timp la dispoziție acest teren trebuie să fie asanat în cele din urmă și Cred că noi, cei din Comisia Libe, avem o responsabilitate uh, specială de a exercita presiune în sensul adoptării unui cadru legislativ cât mai uh, rapid și aș, m-ar interesa să știu dacă uh, care este perspectiva președintelui comisiei noastre, dacă consideră că în, într-o, dacă în următoarele luni vom putea ajunge la discutarea modificării acestui cadru legislativ chiar uh, e bine că ultimul vorbitor a fost din Austria, iar acum uh, Consiliul, Comisia și în final uh, raportorul. Suntem puțin în întârziere și e de înțeles că e un punct fierbinte, însă, cum spuneam, are cuvântul reprezentantul Comisiei Europene. Vă Mulțumesc, domnule președinte, după cum ați menționat, doamna comisar Iurova va avea un schimb de opinie cu comisia dumneavoastră pe data de 26 octombrie și consider că în acest moment pot sublinia că, la, de fapt, s-a mai spus aici că sentința curții înseamnă o declarație foarte clară în legătură cu importanța protecției datelor ca drept fundamental în Uniunea Europeană, inclusiv în contextul transferurilor de date internaționale. Și noi credem că e o confirmare a abordării Comisiei Europene în sensul uh, căutării un, un, unui cadru uh, mai solid pentru transferurile internaționale de date, de date, fie în forma protecției datelor, fie în contextul uh, Uh, schimburilor de date pentru, uh, pentru scopuri polițienești și de justiție și aici am, uh, am obținut rezultate importante și în cazul căilor de atac și cu susținerea Parlamentului, inclusiv în domeniul schimburilor de date cu caracter comercial. Și cu acest obiectiv uh, vom uh, continua să facem eforturi uh, pentru a dispune de un acord clar pentru transferul de date, trans, transferul transatlantic de date, ținând cont de toate elementele sentinței curții. Acum, între timp sau pe termen mai scurt, prioritățile noastre ale Comisiei uh, sunt protecția datelor personale și transferul acestora uh, peste Atlantic, claritatea în legătură cu modul de a efectua aceste transferuri, uh, cu măsuri de salvgardare și o aplicare uniformă a dreptului comunitar pe piața internă. Asta am și început să facem și vom continua să facem în colaborare cu autoritățile naționale de protecție a datelor, care sunt responsabile pentru punerea în aplicare a drepturilor uh, respective și legilor respective în toate statele membre, să ne asigurăm că și sentința este pusă în aplicare în mod uniform, care să evităm orice fragmentare și să ne asigurăm că transferurile de date uh, se fac um, respectându-se măsurile de salvgardare corespunzătoare. Acum articolul 29 beneficiază de un grup de lucru în care va avea o întâlnire importantă în cursul acestei săptămâni și va fi uh, acesta un pas înainte important și prima reacție uh, față de această sentință. Vă mulțumesc pentru atenție. doriți să vă referiți la regulament, dar vă rog pe scurt, Sofie, vă rog. Doamna Enfeld, da, mă surprinde puțin, că practic e un rezumat a celor, a celor făcute de comisie timp de 2 ani, dar lucrurile s-au schimbat în ultima săptămână. De exemplu, convorbirile în legătură cu un succesor la uh, regulamentul Safe Harbor, cred că au, uh, s-au făcut pe baza a 13 puncte identificate de comisie. Acum, comisia ar fi trebuit să verifice, cred eu, că aceste 13 puncte ar respecta sau corespunde standardelor stabilite prin această sentință a curții. Asta aș dori eu să aud. N-aș vrea să aud că da, ați vorbit uh, timp de 2 ani de zile, noi știm asta, dar vreau să știu ce s-a schimbat și uh, Comisia cred că ar trebui să învețe uh, de pe urma acestei sentințe că nu e pe calea cea bună și e într-adevăr momentul uh, să schimbați strategia. Președintele, da. Cred că trebuia spuse lucrurile acestea și încă ceva, dacă îmi permiteți. Sunt de acord cu, sau nu sunt de acord, mă scuzați, cu cele spuse de Sofie, că n-am aflat de unele din discuții, că unele sunt secrete și nu ni s-a spus uh, de către comisie ce se întâmplă cu discuțiile actuale în ce privește strategia. Spune asta pentru că domnul Albrecht, dacă îmi permiteți, a spus pe drept cuvânt că pentru un Safe Harbor 2 americanii trebuie să schimbe ceva, dar n-am auzit care sunt discuțiile politice între comisie și SUA și ar trebui să ne se spună din partea comisarului, să avem o strategie politică ce mesaje transmi- politice veți transmite către Senatul American, diferit de ce ați făcut până acum? Pentru că ei vor trebui să schimbe legislația, cum spunea domnul Albrecht. Poate adăugați uh, ceva până când vine doamna Iurova pe 26. Poate spuneți încă câteva cuvinte pe tema asta și uh, vă dau cuvântul pentru a putea face N-am mult de adăugat în acest moment. Da, recomandarea ați menționat-o. Aceasta a identificat uh, problemele care se află în centrul acestei sentințe. După cum știți, uh, sunt uh, în primul rând sau în special ultimele două în legătură cu accesul la date a autorităților de securitate națională din SUA. Noi am identificat punctele slabe ale cadrului despre care am vorbit. În fine, vă mulțumesc. Uh, acum uh, voi da cuvântul Consiliului, dar oricum pe 26 ne întâlnim cu doamna comisar uh, aici vom avea timp destul la dispoziție ca să punem întrebări și întâlnirea asta va fi în curând. Deci, Consiliul are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt, din partea președinției luxemburgheze, spunem că Consiliul ia lucrurile în serios. La cererea specifică a președinței am pus pe ordinea de zi a Consiliului de Just, a Ministrilor de Justiție pe 9 octombrie acest punct. Am avut și o analiză preliminară a sentinței și ca să nu vă răpesc mai mult timp, cu această sentință finalizarea reformului cadrului de reglementare în materie de protecție a datelor, de acum până la sfârșitul anului, ni se pare cu atât mai urgent și necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay, let's go to our legal service now for to pick up. The... Dau acum cuvântul serviciului juridic. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu și eu succint, fiindcă hotărârea a fost dată acum câteva zile și analizăm cu mare atenție conținutul. Bineînțeles că suntem la dispoziția dumneavoastră să vă oferim asistență în următoarele săptămâni și luni în ceea ce privește modul în care trebuie um, puse în aplicare consecințele acestei hotărâri și îi vom acorda toată atenția de care are nevoie. Domnul președinte, vreau să vă spun că la reuniunea în Colegiului Comisarilor de săptămâna trecută am încercat să transmit un mesaj din partea comisiei noastre că există o, un, uh, o urgență faptul că se întâmplă așa ceva nu ar trebui să însemne pentru, pentru cetățeni, pentru IMM-uri, pentru companiile mici. Sunt probleme grave, nu pentru corporațiile mari, Facebook, Google și așa mai departe. Și aceasta este o chestiune importantă pentru comisia noastră. Deci sper să avem o întâlnire pe 26 octombrie cu doamna comisar și um, sunt, uh, vă stau la dispoziție în ceea ce privește sugestii pentru uh, Uh, ceea ce urmează să facem pe viitor cu acest uh, subiect. Foarte important, mulțumesc Comisiei, mulțumesc Consiliului pentru contribuțiile lor și, bineînțeles, serviciului nostru juridic. Acum trecem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi, recomandările pentru Comisia Europeană în ceea ce privește negocierile TISA, acordului uh, privind comerțul cu servicii. Domnul Domnul Albrecht este raportorul nostru. Ian, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Acest uh, raport se referă la avizul uh, cu privire la rezoluția INTA privind uh, negocierile referitoare la, la acordul privind comerțul cu servicii TISA le-am uh, confundat, fiindcă mai avem un aviz uh, cu privire la TTIP și pe lângă TISA privind două chestiuni care, la care, pe care le-am uh, oglindit și în avizul nostru pentru Comisia INTAC cu privire la TTIP. Este vorba despre drepturile fundamentale și drepturile omului într-o clauză orizontală pe care am solicitat-o întotdeauna în fiecare acord și uh, am solicitat să facă o referire la excepția din cadrul regimului OMC cu privire la regulile cu privire la protecția datelor personale, articolul 14 al acordului uh, GATS arată uh, foarte clar că protecția persoanelor și datelor private și legislația de protecție nu reprezintă o barieră comercială, și am spus că pe baza acestor, acestei formulări ar trebui să existe o formulare similară în cadrul negocierilor privire la TISA. Proiectul de aviz pe care l-am înaintat repetă deci ceea ce am spus deja în avizul cu privire la TTIP al Comisiei Libe, că Uh, aceste referiri se aplică TTIP, dar nu și negocierilor TISA. Bineînțeles, uh, acestea se negociază nu numai la, bile, la nivel bilateral, ci și cu mai mulți parteneri, inclusiv Statele Unite ale Americii, dar și alte state, cu privire la comerțul cu servicii. Propun deci ca noi să adoptăm acest aviz cât mai repede cu observațiile făcute de mine și să avem un calendar foarte scurt pentru, amen- pentru depunerea amendamentelor și pentru votul acestora, pentru a putea să avem o influență și asupra rezoluției TISA la INTA uh, pe care o elaborează Viviane Reding. Iată, scurt și la obiect și cred că am uh, făcut, am prezentat toate informațiile necesare. Sunt gata să vă răspund la întrebări, bineînțeles, sau să primesc uh, observații dacă acestea există. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 19 octombrie. A, proiectul de uh, aviz la liber va fi adoptat pe 16 noiembrie. Vreau să văd dacă dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea raportorului din umbră, domnul Michel, din partea ALDE, vă rog. Da, sigur, pe scurt, domnule președinte, dar fiind miza viitorului acord, este crucial ca Parlamentul European să, European să aibă o poziție pentru a ghida negocierile care sunt în desfășurare. Trebuie să um, um, punem niște standarde importante pentru a, ca acest acord să răspundă uh, așteptărilor noastre. Mulțumesc domnului Albrecht pentru acest proiect de aviz excelent care um, aduce la oaltă elemente esențiale și care poate fi îmbogățit prin următorul lucru. În primul rând, Statele Unite fac parte din negocierile acordului TISA care se referă la un flux de date. Ar fi binevenit să uh, se facă referire la uh, hotărârea Curții de Justiție în ceea ce privește Safe Harbor, care invalidează decizia Comisiei. Vreau să vă spun că, dat fiind importanța din ce în ce mai mare al fluxului de date, este important ca Uniunea Europeană să facă din, să facă din independența informatică pe de o parte și în ceea ce este experiența sa cu privire la uh, securitatea, securitatea cibernetică, să facă din aceste lucruri, deci priorități, dați fiind și uh, negocierile unor acorduri cu certețe, cum ar fi TISA. Trebuie să nu uităm că Parlamentul va aproba sau nu va avea un cuvânt de spus privind acordul final, la fel ca pentru TTIP, este important ca Parlamentul European să reamintească faptul că noi suntem o adunare uh, a unor politicieni aleși și vom avea un ultimul cuvânt de spus. Este important să spunem acest lucru cetățenilor. Trebuie să reamintim că dreptul la protecția de date, dreptul la viață privată și la condițiile de muncă juste și echitabile sunt recunoscute de către carte și uh, Um, sunt importante și în cadrul negocierilor uh, acordurilor cu țări terțe. Trebuie să subliniem și faptul că, dat fiindcă TISA implică și transfer de persoane fizice pentru prestare de servicii, toți cetățenii europeni trebuie să fie tratați în mod egal în ceea ce privește accesul uh, pe teritoriul celorlalte părți contractante și o să înaintez amendamente care să reia aceste idei. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Michel. Doamna Spinelli are cuvântul. Grazie, eh, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că avizul domnului Albrecht este unul de factură excelentă. Și aș vrea să-l întreb eh, cum anume intenționează să uh, țină cont în cadrul documentului de noua dată reprezentată de sentința Schreiber de care tocmai am vorbit și unde uh, exact, ca să nu se eludeze cumva această sentință. În ce privește participațiilor emergente, la negocieri, care sigur că este foarte dificilă, Vreau să întreb Cum anume putem să avem o reacție la punctele considerate cruciale de țări cum ar fi India sau China și mai ales acea clauză ratchet care face ca statul proprietar al uh, întreprinderii să rămână uh, proprietar pe totdeauna, sine die. Și în condițiile actuale cu criza de astăzi ar trebui să existe posibilitatea unei, unui caracter reversibil al acestei clauze, de să nu rămânem prizoniere ale acestei clauze și anumite ratchet. Vă mulțumesc! Thank you very much, Barbara. Mulțumesc, Barbara. Bergi, ai cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, raportorul din umbră nu este prezent aici și prezent aici și aș dori să spun câteva lucruri în numele ei. Mai întâi în numele meu vreau să vă spun un lucru cu toate dezbatele pe care le-am avut privind TISA și TTIP să um, să nu uităm că este foarte important să vorbim despre um, TISA și despre consecințele acestui acord. Grupul nostru sprijină acest proiect de aviz. Considerăm că este important să ne opunem prevederilor cu privire la protecția datelor personale în ceea ce privește proiectul uh, de document al părții americane în ceea ce privește comerțul electronic, iar uh, privitor la dezbaterea pe care am avut-o mai devreme, și privit, cu privire la tratat și la Cartea Drepturilor Fundamentale, cred că este foarte limpede că protecția datelor, protecția vieții private, reprezintă un element uh, crucial în toate domeniile în vieții politice. În toate domeniile politice și da, protecția datelor nu poate fi percepută ca un fel de protecționism, o manifestare, manifestare protecționismului. Bineînțeles că trebuie să uh, să menținem dreptul de a legifera în acest domeniu acolo unde considerăm că este necesar. Deci, încă o dată, vă spun că sprijinim uh, poziția domnului raportor. Bun, acum dăm cuvântul comisiei. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Ana. Vă rog să fiți succinți, dragi colegi. Da, pe scurt, sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii, antevorbitorii mei și mai ales cu ce a spus un raportor, dar vreau să vă spun că mai e un lucru care ar trebui să fie subliniat în avizul libe uh, cu privire uh, înaintat uh, comisiei INTA. E vorba de mecanismele ISIS, de soluționarea litigilor, fiindcă TISA prevede aceste mecanisme. Mulțumesc, Ana. Domnul Boni, care ia cuvântul din partea doamnei Holmeier, care este raportor de la, din umbră de la PP. Domnul Boni, aveți cuvântul, da? Sigur, eu vorbesc în numele Monicăi Holmeier astăzi pe... Vreau să vă spun pe scurt că PPE-ul este de acord cu acordul TISA, suntem de acord cu proiectul de aviz și mulțumim, Ian. Dar am dorit să aducem o mică modificare în ceea ce privește accesul la documente. BPE-ul dorește ca domnul raportor și noi toți de altfel uh, să respectăm uh, avizul inițial și să nu acceptăm amendamente care ar uh, ieși în afara sferei de aplicare al avizului amendamente care ar instrumentaliza avizul și ca să-l folosească în alte scopuri politice. Fiindcă dau seama că acum suntem presați de situația de la, privind decizia Curții de Justiție privind Safe Harbor, sfera de siguranță, dar ar trebui să ne ocupăm de Safe Harbor, fiindcă am avut o discuție foarte rodnică mai devreme și, pe de altă parte, cred că nu e uh, Uh, prea bine pentru un raport uh, să, să adăugăm totul în el, uh, să vrem să, să avem totul inclus în acel raport. Mulțumesc, domnule Boni, dar trecem acum la comisie. Mulțumesc, domnule președintele. Negocierile TISA se derulează această săptămână, această săptămână, ce scuze că um, Uh, șeful meu nu a putut veni alături de dumneavoastră aici, dar uh, el, uh, bineînțeles, este gata să vă răspundă la întrebări, să vă la Geneva săptămâna asta. Vreau să vă spun că serviciile sunt foarte importante, sunt element foarte important al economiei europene, 70% din PIB și reprezintă 70% din PIB și industria serviciilor este foarte mare exportăm mai multe servicii decât importăm și avem uh, un uh, excedent, buget, excedent comercial important, ceea ce ne înseamnă că suntem competitivi în ceea ce privește serviciile și că am putea să facem mai mult, să creăm mai multe locuri de muncă dacă am reușit să um, penetrăm piețe străine, fiindcă, fiindcă e limpede. Companiile europene se confruntă cu foarte multe bariere comerciale în străinătate și um, astfel considerăm că dacă am putea să avem un teren mai echitabil. Uh, acest lucru ar fi benefic pentru operatorii europeni, pentru creșterea și crearea de locuri de muncă în Europa. Iată de ce ne-am alăturat acestor negocieri. Iar scopul final este acela, în ceea ce privește pe noi, acela de a, a uh, avea acest uh, acord uh, plurilateral într-un uh, context uh, plurilateral la OMC. În ceea ce privește acest um, proiect de aviz, vă mulțumesc pentru observațiile privind protecția datelor personale și fluxul datelor care s-au regăsit și în rezoluția cu privire la TTIP este adevărat că unii membri au înaintat propuneri care să permită fluxul transfrontalier de informații și pentru a preveni, pentru bine niște cerințe de localizare. În linii mari, scopul um, acesta ar fi uh, măsurile protecționiste și de discriminare care, s-au, care au apărut în țări ca precum China sau Rusia și chiar dacă acestea nu sunt parteneri în cadrul acordului TISA, cel puțin pentru China, sperăm că această țară se va alătura acordului pe viitor. Trebuie să fie foarte clar că aceste reguli din TISA trebuie să facă obiectul excepțiilor, derogărilor, cum ar fi derogările în ceea ce priva, datele private. Dar uh, scopul fundamental al acestor derogări este să permită uh, părților acordurilor să urmărească obiective necomerciale într-un mod rezonabil și într-o bună credință. Deci este important ca derogările și excepțiile să nu fie nici ele prea numeroase și s-a spus mai devreme că unele măsuri uh, sunt unele măsuri justificate din motive de securitate securitatea națională pot să fie instrumentalizate, folosite în mod abuziv, abuziv sau un, uh, un pretext de a nu-și respecta, de a nu respecta angajamentele ca și la TTIP. Aș dori, aș dori să vă asigur că în ceea ce privește protecția de uh, standarde de protecție a datelor personale, în ceea ce privește deci aceste standarde, noi uh, nu vom negocia aceste standarde la TISA și nici la alte negocieri în cadrul altor negocieri comerciale Chiar uh, TISA nu va reprezenta un caz diferit, deci nu se vor uh, institui standarde care să aducă atingere regimului de protecție a datelor existente în Uniunea Europeană în ceea ce privește uh, clauza privind drepturile omului, bineînțeles, Uniunea Europeană sprijină aceste principii, iar această clauză este prezentă în orice acord de liber schimb sau orice acord politic, unde avem și o clauză și o parte de acordului de liber schimb, Există aici un, un element special, și anume că avem un, um, o structură multilaterală și nu există această, nu există astfel de clauze în alte acorduri, cum ar fi cel privind achizițiile publice, ale uh, bunurilor uh, publice și acordurile tehnologice și asta în ceea ce privește situația viitorului și a integrării TISA în cadrul OMC-ului, noi ne temem că dacă am adăuga o clauză privind drepturile omului, nu am putea să atragem mai multe părți semnatare. Și nu am putea să integrăm TISA la OMC pe viitor. Mulțumesc pentru comentariile în ceea ce privește mm, circulația persoanelor. Bineînțeles, o să ne asigurăm că încercăm să ne asigurăm că nu există motive de discriminare aici, mai ales pentru cetățenii europeni. Vreau să vă asigur că în cadrul negocierilor la TISA nu se discută despre despre uh, mecanismele de soluționare a disputelor uh, în cadrul acestor negocieri și, bineînțeles, dacă aveți întrebări, sunt gata să vă răspund săptămâna aceasta și mai târziu, bineînțeles. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegilor, mulțumesc uh, celor care uh, i-au uh, înlocuit pe raportul din umbră care au lipsit astăzi. Ia îți din nou cuvântul. Mulțumesc, Claude, de... Bine, sigur, nu propusem să răspund la sfârșit, dar s-au adus niște întrebări și uite, a trebuit să răspund în ceea ce privește Safe Harbor și decizia Curții Europene de Justiție, impactul asupra acestui aviz. E clar că prin solicitarea noastră de uh, și bine, aici asta nu este doar o, un deziderat, ci o solicitare fermă din partea uh, Parlamentului care s-a votat și în cadrul raportului de Lange privind TTIP, și anume că uh, în cadrul acordului TTIP trebuie să se regăsească ca și în acordul TISA o clauză orizontală uh, pe baza acordului 14 al acordului GATS care să care să nu aducă atingere legislației europene privind protecția datelor personale în cadrul acestor acorduri comerciale și uh, acesta să fie singurul cadru juridic în care uh, Eh, datele personale pot fi prelucrate pe piața europeană, inclusiv eh, și în ceea ce privește transferul de date și deci chiar datele transferate care sunt eh, care sunt transferate din Uniunea Europeană pe alte state membre. Iar acest lucru este cu atât mai important decât înainte în lumina sentinței date de Curtea Europeană de Justiție, dat fiind care ne-a arătat că uh, aceasta este o, o, o prevedere a cartei și a legislației care se bazează pe Carta Drepturilor Omului, deci nu, poate, nu putem negocia acest aspect și negocierile nu pot compromite uh, acest, uh, acest aspect. Dați-mi voie să adaug faptul că am avut o formulare foarte clară și în ceea ce privește pe principiul de localizare a datelor, care face referire la acest lucru, și anume faptul că dacă prelucrarea, dacă e nevoie de prelucrarea datelor în Uniunea Europeană, acordul comercial nu are dreptul să submineze acest lucru și nici, din potrivă nu, poate, nu, se poate, nu poate obliga Uniunea Europeană să transfere date dacă legislația sa nu permite acest lucru. Iar această clarificare, deci, există în text și astfel am anticipat uh, ceea ce a um, spus Curtea Europeană de Justiție în, uh, prin directivă în ceea ce privește sistemul de soluționare, mecanismul de soluționare a litigilor. În TISA nu există acest mecanism de soluționare a, a disputelor, deci nu avem de ce să ne ocupăm noi de asta aici. Iar în ceea ce privește accesul la documente, am la notă solicitarea făcută de către PP. Sper din tot sufletul să ajungem la o propunere concretă dacă trebuie să mai schimbe ceva, bineînțeles, însă dacă dorim să uh, ajungem la un acord asupra vizului, trebuie să fim și noi uniți, nu numai să le cerem uh, celorlalți să fie alături de noi. Iar uh, nu în cele din urmă vreau să spun câte ceva cu privire la ce a spus uh, Comisia, cu privire la clauza drepturilor omului. Nu cred că, bine, asta este părerea mea personală, nu cred că poate să spună Uniunea Europeană că renunță la drepturile omului. Deci Poate am înțeles eu greșit ce a spus dumneavoastră uh, când a spus că um, dacă avem o clauză pentru drepturile omului, s-ar putea să să periclităm uh, atragerea de noi părți semnatare. Eu vă spun să avem, trebuie să avem grijă, fiindcă s-ar putea să nu avem o abordare consecventă cu a Uniunii Europene privind existența unei clauze a drepturilor omului în toate acordurile internaționale. Mulțumesc, Ian. Pe 16 noiembrie va fi adoptat acest document, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 19 octombrie. Urmează regulamentul de protecție a datelor, dialogul tripartit și tot Ian are cuvântul. Eh. Iarăși eu. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, pentru că cred că toată lumea prezentă dorește să afle care este situația actuală. Este a doua actualizare a situației negocierilor privind uh, regulamentul general privind protecția datelor, negocieri demarate în iulie, după ce Consiliul a adoptat o abordare generală privind uh, regulamentul general privind protecția datelor în primăvara. După cum vă spunsesem deja înainte de vară, am reușit să negociem capitolul 4 privind transferurile internaționale și dacă plecând de la premisa că dacă vom avea o sentință a curții privind uh, acordul uh, sfera de siguranță, va trebui să revenim asupra acestui capitol și poate acesta este momentul în care echipa de negociere trebuie să examineze în detaliu această sentință pentru a vedea dacă anumite puncte specifice ar trebui să fie renegociate, anumite puncte din capitolul 5. Însă, în general, am înregistrat progrese aici. După pauza de vară am revenit și uh, continuăm eforturile în acest uh, dosar, pentru că este vorba de un pachet imens de reglementare. Drepturile uh, persoanelor individuale, responsabilitățile și obligațiile autorităților de control, cap- capitolele 2, 3 și 4 au fost discutate pe parcursul uh, trilogului și am impresia că în decursul acestor întâlniri și vă rog să înțelegeți că nu vă pot da cifre definitive, însă am convenit un acord în ceea ce privește 70-80% din text Există și eh, diferențe față de anumite puncte asupra cărora trebuie să revenim. Vă pot menționa câteva elemente, de exemplu, forma și condițiile prin care o persoană eh, își poate da acordul pentru ca datele să fie prelucrate, eh, cât de departe și care sunt uh, principiile care guvernează uh, procedura colectării uh, de date, apoi formulările concrete privind necesitatea de a informa persoanele. Negociem în continuare simbolurile standardizate, obligațiile pentru procesatori, pentru autoritățile de control. Noi cerem ca cel puțin anumit, ca anumite, ca un, o persoană care să aibă competențe privind uh, controlul datelor cu caracter personal să fie uh, numită de toate entitățile care au de-a face cu date cu caracter personal. Însă ne-am apropiat pozițiile în legătură cu număr mare de puncte și este foarte bine că uh, putem uh, trece mai repede peste punctele care nu sunt atât de contradictorii, ceea ce ne lasă mai mult timp pentru a discuta punctele mai controversate din punct de vedere politic. Și uh, raportorii din umbră, raportorul, au cuvânt greu de, greu de spus în ceea ce privește apropierea, venirea în întâmpinarea Consiliului și uh, Aș dori să aduc aminte grupurilor politice să-și uh, informeze în mod uh, constant uh, reprezentanții astfel încât mandatul echipei de, ne- de negociere să fie respectat. Mie mi se pare că este posibil să convenim un acord cu Consiliul până la sfârșitul acestui an, așa cum prevăzusem deja cu celelalte două instituții în momentul în care am demarat aceste negocieri Întrebările la care nu am găsit un răspuns uh, vor fi rediscutate în, uh, până în uh, noiembrie. Urmează să discutăm capitolele 6 și 7, unde este vorba de mecanismele de colaborare a autorităților naționale, astfel încât regulile diferite să fie puse în aplicare într-un mod coerent și un aspect esențial a acestei reforme se referă la un, la un acord în urma unor informații date de persoane, în urma unei uh, informații pertinente. Și uh, cred că vom reuși să încheiem acest punct foarte repede și la sfârșit va trebui să rezolvăm două puncte principale Domnul Laurestin, raportoarea care se ocupă de directivă, este prezentă, este și raportor din umbră pentru acest regulament și uh, vom putea discuta și despre această directivă și vom putea clarifica domeniul de aplicare a celor două instrumente. Acest element îl vom negocia în momentul în care vom fi demarat negocierile cu Consiliul referitoare la directiva privind protecția datelor. Cam atât din partea mea și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări aveți. Îți mulțumesc, Ian. Doream să întreb pe raportorii din umbră dacă doresc să ia cuvântul. Marion, Marion Laurestin, în primul rând. Foarte pe scurt, doream să vă spun în continuare celor spuse de Ian că suntem la începutul trilogului pe marginea directivei. Astăzi am avut prima întâlnire a raportorilor din umbră și poziția noastră este de a apăra abordarea uh, bazată pe un pachet și s-a avansat atât de mult în negocierile pe marginea regulamentului încât încercăm să păstrăm uh, un paralelism între negocierea regulamentului și directivei. Mulțumesc, Marian. Mai există întrebări adresate lui Ian Albrecht? Nu. Ian s-a referit la de, poziția deschisă a grupurilor politice. Trebuie să fie luate foarte multe decizii politice. Dialogul este intens și uh, înțeleg cât de dificilă este sarcina celor care participă la aceste negocieri, pentru că este un număr mare de negocieri care se desfășoară în paralel și este important să uh, ne concentrăm asupra acestor uh, puncte esențiale pe parcursul trilogurilor. Și înțeleg că foarte mulți colegi se ocupă de mai multe uh, triloguri în același timp, un simptom, de fapt, a activității noastre în această comisie. Îți mulțumesc, Ian, îți mulțumesc pentru aceste informații și uh, trecem la un alt punct. Uh, înțeleg că raportorul care ar trebui să ne spună care este situația actuală a următorului trilog trebuie să sosească, deci domnul Kirchhoff urmează să sosească. Deci în momentul respectiv o să putem discuta despre registrul de nume al pasagerilor. Nu știu dacă domnul eh, Lenas este prezent pentru a putea discuta punctul 8, soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene, întreprinderi și cetățeni. Dacă sunteți pregătit, domnule Lenas, eh, puteți să ne spuneți care este stadiul actual al negocierilor din cadrul eh, trilogului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am avut deja trei întâlniri tehnice și un uh, trilog, deci n-am încheiat deja activitatea. Am avut niște negocieri dure, mai ales în ceea ce privește aspectele care ține competențele Comisiei Libe a programului ISA din partea Consiliului și din partea Comisiei. Nu a existat un uh, entuziasm prea mare pentru a incorpora amendamentele aduse de Comisia Libe la acest program, însă până la urmă cred că am reușit să obținem un rezultat foarte bun și mulțumită sprijinului acordat de colegii din Comisia ITRE, care au uh, condus, de fapt, aceste negocieri și ne-au uh, sprijinit poziția noastră pe parcursul lor. Până la urmă există un considerent uh, cuprinzător în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal și în partea dispozitivă a textului există un articol dedicat protecției datelor și am adăugat uh, protecția datelor și sfera privată ca principii în acest text. Mai ales în contextul din considerent, facem trimitere la impactul protecției personală în momentul în care se, se dezvoltă, se lucrează la dezvoltarea asemenea, unor asemenea soluții de interoperabilitate. Deci, până la urmă, rezultatul obținut mi se pare că este unul foarte bun, pentru că prin faptul că avem atât un considerent cât și un text, un articol în partea dispozitivă, avem garanția că dispozițiile din uh, regulamentul de bază vor trebui să fie respectate în uh, momentul în care vom avea viitoarele programe uh, ISA. Și aș dori să mulțumesc tuturor celor care ne-au sprijinit. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, Jeron. Știu că ai apărat poziția Comisiei Libă. Îți mulțumesc pentru eforturile tale. Nu știu dacă există colegi care au întrebări legate de interoperabilitate. No, that, so thank you very much for that, that update. Um, I was just... Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea stadiului actual și mă întreb dacă putem trece la punctul nou acum, pentru că încă îl așteptăm pe raportorul care se ocupă de registrul cu numele pasagerilor. Mă întreb dacă putem trece la punctul nou. Fortunately, Mr. Jezek is here. Is he willing to uh, speak? Thank you very much, Mr. Jezek. Domnul Jezek este prezent. Vă mulțumesc. Deci putem discuta raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii, Europe- Uniunii Europene, combaterea fraudei. Raportor pentru proiectul de aviz este Peter Jezek. Avem acum examinarea acestui proiect de aviz, deci vă rog, domnule Jezek, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, domnul Kerhoff probabil este verificat la o graniță internă a Uniunii Europene. În ceea ce privește combaterea fraudei, proiectul meu de aviz se concentrează pe două idei principale. În primul rând, inițiativele recente la nivel european de protejare a intereselor financiare ale Uniunii Europene. După cum știți, în anul 2012 Comisia a venit cu două propuneri legislative de crearea unor noi instrumente legislative menite să uh, îmbunătățească eficiența combaterii și protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene. În primul rând este vorba de directiva PIF, protecția intereselor financiare și în al doilea rând crea regulamentul privind crearea parchetului european. Cred că împreună cu Consiliul European trebuie să relansăm negocierile privind directiva, directiva PIF. La ultimul trilog am fost foarte aproape de ajungere la un acord cu Consiliul, însă un punct a, a fost un uh, a prezentat un blocaj și anume includerea fraudelor cu TVA în directiva PIF. PIF. ținând seama de faptul că frauda se estimează a se ridica până la 168 de miliarde de euro, misa este deosebit de importantă, atât pentru noi cât și pentru statele membre, pentru a ajunge la un acord despre cum putem rezolva această problemă majoră. În al doilea rând, mi-am axat proiectul de aviz pe necesitatea de a continua combaterea corupției, un fenomen care se estimează că costă statele membre numai puțin de 219 uh, milioane de euro în fiecare an. Comisia a prezentat anul uh, trecut un prim raport, ocazia cu care am avut uh, o privire de ansamblu a situației din toate statele membre și s-au făcut și recomandări despre căile de urmat. Acest raport ne-a demonstrat că deși nivelul de corup- corupție este diferit de la un stat la ambru, este acest fenomen afectează toate statele membre. Conform ultimelor uh, cifre disponibile, mai mult de o jumătate din cetățenii europeni consideră că nivelul corupției din uh, țara lor a crescut în ultimii trei ani. Dacă dorim să combatem în mod credibil corupția, Uniunile Europene trebuie să devină un model și să respecte cele mai înalte standarde când vine vorba de transparență, de integritate, de evitarea conflictelor de interese. Drept urmare, în proiectul meu de aviz lansez un apel Comisiei Europene să adaugă un capitol dedicat performanței uh, instituțiilor europene în combaterea corupției și cer de asemenea ca al doilea ca un al doilea raport privind combaterea corupției să fie publicat cel mai târziu în prima jumătate a anului 2016. Aceasta a fost abordarea mea în redactarea acestui proiect de aviz și aștept cu nerăbdare contribuțiile din partea colegilor noștri. Vă mulțumesc, domnule Iezec. Nu știu dacă raportorii din umbră sunt prezenți. domnul Hangara. Domnul Ungureanu, doresc să vă spun că doamna Macovei, din păcate, nu poate fi prezentă la această reuniune și vă transmit mesajul dumneei. În calitate de raportor din umbra PPE, salut proiectul de aviz a domnului Ieja, când s-aș dori să insist asupra uh, câtorva puncte. În ceea ce privește directiva PIF, Parlamentul European ar trebui să fie mai hotărât uh, și nu doar să dea un nou imbold uh, acestor discuții, ci să ceară Consiliului să încheie negocierile pe marginea directivei pe Și în plus, frauda cu TVA trebuie să facă parte din domeniul de aplicare a acestei directive. După cum a spus raportorul, se estimează că pierderile cauzate de acest tip de fraudă se ridică la miliarde și miliarde de euro. În plus, parchetul european ar trebui să fie instituit cât mai repede în beneficiul tuturor contribuabililor europeni. Așa cum s-a reiterat de mai multe ori, în situația actuală, dacă un stat membru nu anchetează în mod adecvat aceste fraude, toate statele membre au de pierdut. Și în fine, doamna Macovei este de acord cu poziția raportorului, conform căruia instituțiile europene trebuie să da un exemplu de integritate. Pentru acest lucru este nevoie de criterii clare și cuprinzătoare privind combaterea corupției, mai ales când vine vorba de conflictele de interes. Aceasta este contribuția doamnei Macovei. Vă mulțumesc, domnule Ungureanu, pentru că ne-ați transmis părerea doamnei Macovei în legătură cu proiectul de aviz al domnului Iezec. Domnule Iezec, doriți să mai adăugați ceva? Dacă nu, uh, încheiem acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. O reacție foarte, foarte rapidă. Ar fi foarte bine dacă am găsit o posibilitate prin care să cerem Consiliului să avanseze în legătură cu directiva PIF și poate că, uh, cu ocazia întâlnirii între raportorii în umbră vom reuși să discutăm acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Până pe 11 noiembrie, la ora 12, pot fi depuse amendamente și apoi în decembrie urmează să discutăm acest proiect de aviz la LIBA. Mulțumesc și acum trecem la utilizarea datelor din registrul de numele pasagerilor, PNR. PNR. Domnul Kerkhoff este raportor, ne va prezenta stadiul actual Vă pot spune că primul trilog a fost pe 20 septembrie, al doilea trilog pe 29 septembrie, deci domnule Kirchhoff, aveți cuvântul. Chairman, um, I think as you all know, Uh, the vote to adopt. Mulțumesc. Um, cred că cu toții cunoașteți uh, faptul că s-a adoptat o poziție liberă înainte a pauzei de vară și pe drept cuvânt a spus domnule președinte, am început dialogurile în septembrie și uh, discuțiile sunt în curs de desfășurare și acum vreau să subliniez din nou că Parlamentul nostru s-a angajat să încheie dosarul până la sfârșitul anului și ăsta este încă obiectivul meu. Și pe durata primului trialog, Comisia Europeană a subliniat nevoia de a se adopta rapid directiva. Președinția a sugerat că 14 state membre și pregătesc propriile sisteme naționale sau deja dispun de ele la ora actuală. Și sigur că după trei ani și jumătate e clar că eu nu sugerez că viteza e factorul esențial, însă subliniez că în prezent nu avem un cadru juridic pentru a ne ocupa de uh, datele, uh, de schimbul de date PNR în Uniunea Europeană. Uh, în cadrul primului trialog s-au discutat chestiuni cum ar fi sfera de aplicare a directivei. În prezent, cele trei instituții au abordări diferite. Discuțiile privitoare la crimele grave și crimele transnaționale a fost clar primul punct uh, APEC discutat la uh, trialog. Discuțiile vor continua în săptămânile următoare, iar eu rămân optimist în legătură cu spiritul de compromis care va guverna uh, discuțiile. Apoi, ne-am mai referit la intenția Parlamentului de a ne asigura că și operatorii economici care nu transportă marfă sunt incluși în directivă. Comisia Europeană va avea o conferință referitoare la PNR unde se va discuta și chestiunea la care m-am referit în ultimul rând, apoi uh, s-a discutat și problema zborurilor uh, punctuale. Am considerat necesar că trebuie să includem și acest punct și sigur că am transmis și preocupările legătorilor mei și la următoarea reuniune, de pe data de 29 septembrie, deci a fost al doilea trialog, chestiuni cheie, cum ar fi dreptul de acces la informații, a, dreptul publicului de acces la informații, s-a discutat cu articolele 6 și 11, unde instituțiile au putut găsi elemente comune, însă în ce privește unitățile de informare ale pasagerilor, în legătură cu drepturile acestora și modul în care pot să și le exercite. S-a strânit o dezbatere dacă era necesar acest lucru sau doar o chestiune ce ține de birocrație. <clears throat> Prioritatea Parlamentului e, sigur, să avem mai mult siguranță și responsabilitate și aici discuțiile vor continua. S-au discutat și articolele 10, 4 și 11 în legătură cu caracterul confidențial și, securit- și securitatea datelor PNR. Una din principalele probleme aici a fost că se, să se facă o distinție clară între activitățile comerciale ale liniilor aeriene și obligațiile acestora conform directivei PNR și să ne asigurăm că, obie, că obligațiile din uh, directiva 46 și directiva PNR nu uh, sunt confundate între ele să nu penalizăm de două ori uh, transportatorii. Apoi uh, definiția unui uh, areal comun a fost discutată, se va mai discuta, apoi perioada de retenție, articolul 9. Știm, Consiliul aici are abordarea diferită, Parlamentul a solicitat Consiliului să furnizeze probe Parlamentului și Comisiei pentru motivul pentru care ar trebui să facem altfel decât cum a propus Comisia și Parlamentul. Una din principalele priorități ale Parlamentului European a fost să evităm uh, orice nouă fragmentare în Uniunea Europeană a standardelor privitoare la uh, stocarea și manipularea datelor PNR. Consiliul are abordarea diferită și își, doreze, își dorește mai multă flexibilitate în ce privește mecanismul de supraveghere prevăzut la articolele 12 și 12a. Una din îngrijorările lor se referă la posibile contradicții ale noii directive, însă Parlamentul nostru a spus foarte clar că trebuie să avem un mod specific și precis de a prelucra datele PNR ca să le protejăm în mod suficient. În final, domnule președinte, chestiunea includerii zborurilor intraeuropene prin a fost, uh, a fost uh, discutată. Consiliul a spus că zborurile interne, dacă acestea nu sunt incluse, se va compromite securitatea Uniunii Europene. 80% din datele PNR s-a spus din anumite state membre care au sisteme PNR constă din zboruri, constau din zboruri interne. Comisia a spus că a Uh, luat prevederi pentru schimb de date pentru uh, PNR din zboruri intra-europene. În articolul 17 al procesului comun, Parlamentul a cerut din nou informații suplimentare. Eu am subliniat că aici Parlamentul a, își dorește excluderea clară a uh, zborurilor interne și că trebuie să avem o discuție care să clarifice lucrurile pe viitor. Între timp am invitat Consiliul să furnizeze Parlamentului și Comisiei probe clare pentru în ce privește necesitatea uh, acestei abordări. Deci, iată, domnule președinte, ne-am ocupat în primele două trialoguri de multe chestiuni uh, importante. Eu sper că uh, acesta a fost doar un preludiu pentru ceea ce sper eu că până la final va fi un compromis de calitate. Următoarea întâlnire va avea loc pe 20 octombrie și apoi vă voi informa, desigur, în legătură cu cele discutate acolo. Mulțumesc. Thank you very much. I'm just going to take uh, comments from Shah. Vreau să cum uh, comentarii. În primul rând, raportorii din umbră. Vă rog, Birgit Zipol. Uh, mă scuzați. Dan Holmeier, doriți să luați cuvântul? Nu, doamna Zipol, mai întâi, vă rog. Mă scuzați că m-am întrebat. Dar nu e vina mea. Domnia asta nu a spus clar dacă dorește să vorbească. Nu, deci uh, se respectă gru- ordinea grupurilor pentru raportorii de număr, Dar în fine, vă rog, doamna Zipăl. Mulțumesc. În primul rând, cred că știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că eu am negociat partea asta. Da, sigur că Parlamentul a promis, a promis să facă totul pentru a avea un rezultat la sfârșitul acestui an, dar în același timp eu consider că trebuie să ținem cont de sentința curții cu privire la conservarea datelor și la așa numitul acord Safe Harbor. Și atunci am trebuit să facem tot ce putem ca să ne asigurăm că într-adevăr uh, noi uh, facem o legislație de calitate ca până la urmă să avem și un rezultat care să uh, respecte Carta Drepturilor Fundamentale. Și aici, în acest sens, sper că și Consiliul va oferi niște argumente mai substanțiale, deoarece eu consider că niciuna dintre instituții nu are vreun interes de a avea o directivă care să poată fi respinsă eventual de Curtea Europeană de Justiție. Așadar, intrând în detaliu, mă voi concentra asupra câtorva puncte Consiliul din nou susține că trebuie să evităm uh, povara financiară nenecesară pentru transportatorii aerieni. Foarte interesant argument, pentru că eu consider că uh, toate aspectele tehnice și uh, personalul suplimentar necesar oricum înseamnă Uh, costuri suplimentare. Și nimeni nu a spus că ar fi uh, o măsură care nu este necesară. Deci eu sper că uh, vom ține cont și de proporționalitate și când e vorba de unitățile de informare a pasagerilor, așa numitele PIU, s-a afirmat că nu este nicio relație directă între PIU și pasageri. Păi, mă scuzați, dar e clară direcția, e, e clară legătura directă, pentru că timp de ani și ani de zile ei au dispus de datele mele personale. Și transportatorul aerian, linia aeriană, nu poate răspunde întrebării ce anume fac aceste unități de informare a pasagerilor cu datele mele. Deci trebuie făcut ceva aici. Apoi, ofițerul pentru protecția datelor, ca întotdeauna, și cum s-a mai tot discutat în legătură cu regulamentele de protecție a datelor, da, e bine că există o asemenea instituție, dar oare ar trebui chiar să, fie, să aibă caracter obligatoriu? Răspuns, bineînțeles. Pentru că dacă uh, are doar caracter voluntar, vă pot spune de pe acum că în unele state va exista o asemenea instituție și în altele nu. Și de ce să nu fie obligatorie? Pentru că dacă uh, toate funcționează așa cum se cuvine, și dacă noi respectăm toate regulile referitoare la data protecției, eh, protecția datelor, vă scuzați, din Carta Plori Fundamentale, nu trebuie să, nu avem niciun motiv să ne plângem. Dacă autoritatea de protecție a datelor ne spune că totul e eh, bine și frumos, în legătură cu zborurile eh, punctuale, sigur, nu mă surprinde când Consiliul nu prea este în favoarea acestei măsuri, însă poate după ultimele evoluții uh, de la Curtea Europeană de Justiție, am putea să punem din nou această problemă pe masă, dar uh, sigur, uh, cu mare atenție. Așadar, eu sper că am învățat tot ceea ce se cuvine, că toate instituțiile au un interes nu doar să legifereze, ci să legifereze cu legi de calitate, respectând drepturile fundamentale, Carta Drepturilor Fundamentale și Așteptăm așadar cu interes uh, viitoarele negocieri ca să ajungem într-adevăr la progrese vizibile. Mulțumesc acum Monica Holmeier, vă rog. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru modul în care a apărat uh, deciziile luate în comisia noastră pe decursul acestor negocieri. În ceea ce privește această întrebare, dacă Consiliul este dispus să ne dea informații privind necesitatea de a introduce un asemenea registru PNR pentru zborurile intraeuropene nouă și Comisia Europeană, pentru că uh, întotdeauna se face trimiterea la situația spațiului Schengen și avem nevoie de o expertiză juridică care este situația, dacă se respectă acordul Schengen, dacă sunt respectate tratatele. Din punctul meu de vedere, poziția Consiliului este una corectă cu toate acestea. Avem nevoie și de argumentele juridice Uh, relevantă, pentru că dacă nu, Birgit are dreptate, există potențialul ca Curtea Europeană de Justiție să ceară revizuirea acestei legislații. În al doilea rând, Aș dori să întreb raportorul dacă consideră că într-adevăr există posibilitatea de a încheia acest dosar până la sfârșitul acestui an. Mi-aduc aminte de discursul președintelui Oland în fața Parlamentului European, în care ne-a cerut să tratăm cu toată seriozitatea tema siguranței și să țină seama de dimensiunea siguranței națională în fața atentatelor uh, grave care au avut uh, loc. Eu am, am o, o atitudine critică față de costurile suplimentare create de unitățile de informare a pasagerilor. Dacă nu este vorba de experți care să se ocupă de, ace- de, de aceste informații, care să au care să aibă o experiență mai largă, mi se pare mm, o problemă dacă se face trimitere la costuri ca un uh, pretext pentru a limita, reduce numărul uh, experților și așa mai departe. Nu cred că trebuie să ne ascundem în spatele acestor costuri, ci să încercăm să avem un PNR cât mai bun astfel încât acest registru să fie folosit țintit pentru a combate infracțiunile grave. Și nu cred că trebuie să ne expunem și criticii referitoare la faptul că sunt accesate prea multe informații și uh, să există și o motivare clară a necesității accesării informațiilor anumitei, uh, anumitei persoane. Trebuie să înțelegem că majoritatea acestor informații nu vor fi accesate și trebuie să ne asigurăm prin uh, algoritmii potriviți că doar informațiile relevante vor fi accesate și sper că și statele membre vor fi de partea noastră din acest punct de vedere, pentru că avem nevoie de abordare cât mai precisă, ceea ce garantează atât protecția datelor de caracter personal, cât și funcționarea eficace a acestui mecanism și aș avea nevoie de mai multe informații în legătură cu toate aceste puncte. Mulțumesc. Sophie Interveld, please. Mulțumesc, acum Sophie Interveld. Mulțumesc foarte pe scurt. Din nefericire, am putut să particip la uh, reuniunile din cadrul dialogurilor, pentru că am intrat într-o fază în care se pare că trebuie să participăm la o grămadă de reuniuni în Bruxelles, în afara Bruxellesului, în același timp. Deci să fim ubicui. Dar, în fine, sunt liniștită pentru că uh, chiar dacă nu sunt de acord în mod necesar cu orice aspect al directivei, eu am încredere în domnul Kirchhoff că va negocia în mod clar și sincer și va reprezenta întregul Parlament. Deci, pe scurt, spune că, date fiind rezultatele votului la LIBE, nu cred că aveți o misiune prea ușoară. că marjele de negociere sunt uh, mult prea puțin uh, importante și Consiliul dorește să, și, să include zborurile interne, dar acestea nu fac parte din mandat, e clar. Deci nici măcar nu are sens să începem discuțiile dacă ei își doresc să să includem și zborurile interne, atunci trebuie să facă o propunere nouă, pentru că așa ceva nu, uh, se, nu există în mandat. În doilea rând, uh, trebuie să fim foarte clari în legătură cu poziția Consiliului, că și acolo e poziție uh, cu majoritate. Sunt și țări care nu sunt de acord cu propunerile care sunt pe masă și cred că, din acest punct de vedere, e esențial ca oricare ar fi rezultatul negocierilor să fie inatacabil din punct de vedere juridic, pentru că <coughs> Dacă nu, atunci, dacă nu se adresează curții un ONG sau un cetățean, va putea să la curtea poate că chiar un stat membru. Deci trebuie să fie inatacabil rezultatul final din punct de vedere juridic. Mulțumesc, haideți să ne întoarcem la raportor pentru că s-au pus câteva întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Bun, s-au spus lucruri foarte interesante și am, le-am notat. Acum nu intenționez să răspund în detaliu, doar am încercat doar să vă fac o informare, președintele. Nu e vorba de o sesiune de întrebări și răspunsuri. Nu trebuie să răspundeți tuturor întrebărilor în detaliu, dar vreau să spun... Sigur, cei care sunt implicați în chestiunea asta pot pune întrebări, însă era vorba doar de o informare. Bun, eu sunt uh, eu sunt uh, bucuros să vă răspund întrebărilor, însă vreau să spun că fac o informare la nivel general. Sigur, e o ocazie bună de a vedea cum stau lucrurile. E o situație care evoluează în continuu. Sunt multe puncte dificile. Apar și uh, noutăți. Iată, chiar în această după-amiază, PPE-ul s-a referit la lucruri interesante pe care trebuie să le examinăm. Uh, nici, nici nu mă gândesc să subestimez uh, responsabilitățile mele încercând să uh, particip la trialog și să obțin rezultatul dorit. Ca întotdeauna uh, încerc să fiu cât mai de ajutor posibil. Sigur că sunt probleme dificil de rezolvat, știm asta, dar sunt hotărât să obțin un rezultat funcțional și care să fie foarte solid din punct de vedere juridic. Cred că nu trebuie să mai adaug ceva. Ce s-a spus, voi continua munca și vă voi informa la momentul respectiv. Președintele, terminăm rapid, aș menționa colegilor și probabil că și uh, funcționarii au văzut că uh, e vorba de șase rapoarte despre trialoguri uh, astăzi, ceea ce ne arată volumul de muncă al comisiei noastre. Eu vreau să mulțumesc membrilor care sunt implicați în Uh, această muncă la nivel foarte înalt, dar și membrilor personalului implicați în munca de pregătire a trialogurilor. Este într-adevăr uh, un volum de muncă fără precedent și secretariatul merită mulțumirile mele pentru tot ceea ce face. Și uh, poate munca asta nu este așa de vizibilă dar noi ne ocupăm de unele din chestiunile cele mai fierbinți din acest moment, iată, protecția datelor personale. Ați văzut ce discuții au fost în după amiaza asta, vă dați seama câtă muncă să la baza lor, deci mulțumesc și membrilor care sunt implicați, personalului care ne ajută. Domnul că s-a referit la întrebări. Da, dialogurile continuă și pe măsură ce continuă, întrebări, întrebările vor fi mult mai punctuale pentru că intrăm în detaliu pe fondul chestiunii, bun, încă e de vreme, însă asta se va întâmpla pe viitor fără îndoială. Bun, deci asta terminăm mai repede, vă mulțumesc pentru atenție și ne reîntâlnim mâine la orele 9.